das protokoll und die angenommenen texte der Procesul verbal și textele aprobate ale reuniunii din 12 septembrie 2013 vă stau la dispoziție. Aș vrea să știu dacă există obiecții. Astfel se adoptă procesul verbal. Comisia pentru Afaceri Juridice, reuniunea asta din